și uh, va avea loc mâine un vot. Ordinea de zi prevede acum raportul Dina Vălean în legătură cu dreptul la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. Raportoarea are patru minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În ceea ce privește drepturile fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene, cel care ne unește cel mai mult este libera circulație, dreptul de circulație liberă în Uniunea Europeană. Acesta este prevăzut uh, în tratat și este uh, prevăzut în uh, Directiva 38 din 2004 acest lucru permite cetățenilor să se miște liber pe teritoriul Uniunii Europene. De la 1 ianuarie 2006, peste 8 milioane de cetățeni europeni și-au exercitat dreptul de a uh, uh, avea reședința într-un alt stat membru. Uh, în calitate de raportor al Parlamentului European în evaluarea acestei directive, trebuie să spun că aplicarea concretă a dreptului la libera circulație a cetățenilor noștri este subminată în mod serios de statele membre. Uh, ceea ce îi face să nu respecte uh, tratatul și directiva. În primul rând, vorbind de, vorbind de transpunerea de către statele membre, în cel mai bun caz putem să spunem că aceasta a fost o slabă transpunere. S-au făcut uh, studii și acestea arată o serie de probleme, unele dintre acestea fiind încălcări ale drepturilor de bază ale cetățenilor europeni. Aceste probleme sunt evidențiate în raportul meu și avem uh, multe uh, poveri administrative nejustificate, special pentru membrii de familie din terțe țări, legate de dreptul de a intra și uh, uh, întârzieri procedurale. procedurale. Uh, lipsa recunoașterii partenerilor uh, înregistrați, excepții pentru a rezolva o serie de uh, situații legate de asistența socială. Uh, și, de asemenea, există o serie de cetățeni și comunități etnice care au fost supuse în mod intenționat uh, unor uh, discriminări uh, în raport cu uh, drepturile acordate prin directivă. Cei care se concentrează asupra abuzurilor și folosirii în mod greșit acestor drepturi sunt de acord că problemele sunt importante, dar uh, articolul 35 din directivă oferă statelor membre posibilitatea de a combate astfel de abuzuri, așa cum sunt uh, căsătoriile de uh, conveniență Ah, vreau să menționez de asemenea că am colaborat în mod constructiv cu parlamentele naționale, cu Comisia, precum și cu uh, raportorul Monica Frasoni de la Comisia uh, Jurii, care uh, împărtășesc uh, preocupările noastre în legătură cu problemele de transpunere. Raportul meu uh, cere o serie de măsuri. Uh, unul dintre, una dintre cele mai importante măsuri care trebuie întreprinse este crearea de către Comisie a unor linii directoare de uh, transpunere. Acestea trebuie să ofere claritate în interpretarea unor noțiuni, cum ar fi uh, resurse suficiente sau securitatea publică. De îndată ce acest lucru se realizează, statele membre trebuie să îndeplinească aceste linii directoare, preferabil până la sfârșitul lui 2009 Uh, acordurile discriminatoare care împiedică libera uh, circulație trebuie să fie abrogate sau revizuite trebuie alocate mai multe fonduri pentru a ajuta măsurile de integrare locală pentru uh, cetățenii Uniunii Europene care locuiesc în alte state membre. Și, nu în ultimul rând, Comisia nu trebuie să ezite să deschidă proceduri de încălcare pentru statele membre care nu respectă directiva. Cred că trebuie să recunoaștem că statele membre au trebuie să uh, aplice și să transpună în mod corect directiva, astfel încât toate, toate aceste probleme să fie rezolvate cu rapiditate. Nu trebuie să uh, își evite uh, responsabilitățile cerând o revizuire a, directive, a directivei. Parlamentul se opune unei astfel de revizuiri și mulțumește Comisiei pentru că face acest lucru. Statele membre și Consiliul trebuie să se asigure că Europa este un loc unde nu numai capitalul și serviciile pot să circule, ci și cetățenii. Fără o liberă circulație nu există o Europa liberă. Uh, am uh, prezentat un amendament uh, la o notă de subsol din raportul meu față de cei care nu vor să declare uh, în mod deschis că vor vota împotriva uh, raportului meu. Vom vedea cu votul de mâine cine uh, sprijină libera circulație și combaterea discriminărilor și cine nu o face. Mulțumesc. Acum o să îl ascultăm pe domnul comisar Verheugen. Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni, Aș dori să vă mulțumesc sincer, doamnă raportor, pentru un raport remarcabil și doresc să vă mulțumesc pentru colaborarea excelentă, constructivă într-un domeniu dificil și sensibil. Libera circulație a persoanelor este una din libertățile fundamentale în piața internă europeană. Libera circulație a persoanelor constituie temeiul pentru buna funcționare a pieței interne și uh, pe ea se bazează și competitivitatea economiei europene. Există însă și lipsuri în aplicarea legislației comunitare în acest domeniu iar ele constituie o încălcare a drepturilor fundamentale care constituie baza Europei. Deci este într-adevăr o chestiune 100% esențială, centrală. Salut raportul Comisiei din decembrie 2008 privind aplicarea directivei sau care completează directiva existentă. Mă bucur că toate uh, concluziile uh, Parlamentului European sunt de acord cu propunerea Comisiei. Cred că dispunem acum despre de o imagine completă privind aplicarea acestei directive 204 uh, uh, din 204 și în raport se subliniază întemeiat că um, aplicarea acestei directive ține de competența statelor membre. În același timp, Comisia este invitată să devină activă în anumite domenii. Dați-mi voie să vă explic unde consideră Comisia că poate să aibă priorități în acest context. Comisia pune mare preț pe aplicarea corectă a directivei. Este una din priorități în raportul Comisiei privind controlul aplicării dreptului comunitar 2009, uh, uh, asta uh, va figura ca preocupare. Comisia se va îngriji ca directiva să fie aplicată în întreaga Uniune Europeană în integralitatea ei. În lunile următoare vom avea întâlniri cu statele membre pentru a analiza numeroasele cazuri în care s-a greșit în această aplicare. Iar dacă nu vom ajunge la progrese mulțumitoare, atunci Comisia nu va ezita să uh, acuze statele membre de încălcarea tratatului. Comisia dorește ca atât statele membre cât și cetățenele și cetățenii să obțină informări și sprijin vor fi elaborate linii directoare într-o serie întreagă de chestiuni care s-au dovedit a fi problematice în aplicarea directivei, ca de pildă în ce privește legitimarea sau combaterea de abuzuri. Vom trata acele subiecte care în raportul Parlamentului sunt considerate a fi dificile. Comisia va colabora cu experții din statele membre pentru a defini dificultățile și pentru a clarifica probleme legate de interpretarea directivei. Aș dori să vă spun, doamnă parlamentar, că um, nu uh, suntem de acord cu propunerea de amendament numărul 23 pentru că aici este prevăzut ca echipe de experți să facă vizite la fața locului și motivul acestor vizite să fie um, un sistem reciproc de evaluare. Ei, vreau să vă spun că asemenea verificări reciproce au loc în cadrul celui de-al treilea pilon și nu în cadrul dreptului comunitar. Soluțiile care au fost alese de statele membre pentru aplicarea directivei înseamnă că plus valoarea unor asemenea verificări ar putea să fie destul de limitată. Pentru că, după cum știți, statele membre au dreptul să aleagă mijloacele și modalitățile de aplicare a directivelor. Comisia însă va contribui la distribuirea de informații privind această directivă vom uh, elabora un ghid actualizat uh, care să fie la dispoziția cetățenilor care folosesc internetul și vom invita statele membre și vom sprijini statele membre să facă niște campanii de sensibilizare pentru ca cetățenii să fie informați despre drepturile lor. Dați-mi voie să constat că Comisia este dispusă să dea curs majorității propunerilor incluse în raport. Mulțumim uh, pentru uh, această contribuție pentru că e important ca această directivă importantă să fie aplicată corect. Este vorba despre Uh, aplicarea corectă a uneia dintre cele patru uh, drepturi fundamentale, libertăți fundamentale din Uniunea Europeană. Mulțumim domnului comisar. Mâine va avea loc votul. Ordinea de zi acum prevede prezentarea raportului domnului RIS, preocupări privind efectele câmpurilor electromagnetice asupra sănătății. Raportorul are cuvântul pentru patru cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a vorbi pe fond, vreau să vorbesc despre formă. Nu sunt prima și ultima care